<clears throat> Ladies and gentlemen, let me, let me open the tax Doamnelor și domnilor, haideți să deschidem reuniunea Comisiei Taxe. 3. Avem un schimb de opinie cu doamna comisar Vera Iurova. Aș dori să spun bun venit doamnei comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. Dumnezeu știți foarte bine că se ocupă și de politicile de combatere a spălării de bani din, în Comisia Europeană. Scopul schimbului de opinii de astăzi este, printre altele, să discutăm uh, răspunsul, uh, răspunsurile Comisiei Europene la recomandările Comisiei uh, Speciale a Parlamentului European PANA privind lupta împotriva spălării de bani, foaia de parcurs și metodologia înspre stabilirea unei liste uh, de către o listă de, cu țări de mare, mare risc uh, în ceea ce privește spălarea de bani. O să discutăm de asemenea și despre viitoarele acțiuni ale Comisiei privind așa numitele vize de aur sau programele de conferire a da, cetățeniei euro- europene unor resortisanțe unor state terțe în plus. Schimbul nostru de opinii se va referi și la um, competențele comisiilor responsabile de procedură cu cele două inițiative de interes pentru activitatea comisiei noastre făcută de Comisia Europeană de curând. O propunere privind o nouă directivă pentru facilitarea utilizarea informațiilor financiare pentru prevenirea, detectarea, investigarea și uh, anchetarea, în, aducea în justiție a anumitor uh, infracțiuni penale și inițiativa privind protejarea avertizorilor de integritate. Și, uh, și așteptăm uh, cu mare interes uh, să ne spuneți concluziile dumneavoastră de pe urma vizitării Maltei din urmă cu două săptămâni, ocazie cu care v-ați manifestat preocuparea privind uh, sta, situația implementării legilor europene împotriva spălării de bani. Și acum vă dau cuvântul pentru aproximativ 15 minute, doamnă Comisar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau uh, cuvântul în fața acestei comisii speciale. Comisia Europeană apreciază eforturile noastre de a purta în continuare lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării de bani. Sunt preocupări importante pentru cetățenii atât pe planul național cât și pe planul uh, european. Am făcut uh, importanți pași înainte împreună și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. De la ultima apariție pe care am avut în fața Comisiei PANA, am făcut și alți uh, pași importanți pentru consolidarea cadrului european de combatere a criminalității financiare, inclusiv activității de spălare de bani. În restul mandatului meu mă voi axa pe punerea în aplicare și întărirea cadrului uh, de combatere a spălării de, uh, de bani um, și uh, răspunsul în fața viitoarelor provocări și noi tehnologii. După cum știți, directiva revizuită de, pentru prin combaterea spălării de bani intră în vigoare peste două săptămâni. Statele membre vor avea la dispoziție până în ianuarie 2020 pentru a transpune inovațiile importante, în mod special când vine vorba de uh, Uh, proprietarii adevărați, uh, criptomonedele și supravegherea. Comisia va sprijini statele membre în acest proces. Aș dori de asemenea să salut acordul în urma dialogului tripartit recent privind uh, recunoașterea reciprocă a măsurilor de înghețare și de confiscare a activelor. Este un pas foarte util pentru a preveni folosirea pe viitor a activelor obținute în urma unor activități ilegale. Și aș dori să vă spun acum în ce situație ne aflăm când vine vorba de punerea în aplicare a celei de patra directive de combatere a spălării de bani. La un an după după expirarea termenului limită de transpunere, sunt dezamăgită pentru că procesul de transpunere din statele membre a fost unul încet și nesatisfăcător. Am inițiat deja proceduri de încălcare a tratatelor împotriva tuturor statelor care nu au reușit să ne notifice uh, transpunerea legislației până la termenul limită. Există asemenea proceduri inițiate împotriva a 20 de state membre în legătură cu uh, netranspunerea acestei uh, directive. Între timp, Majoritatea statelor membre au uh, identificat și notificat măsurile de netranspunere și o să continuăm măsurile, uh, procedura de infringement împotriva statelor membre care sunt uh, deficitare când vine vorba de transpunerea acestei cele de-a patra directive de combatere a spălării de bani. În paralel, am început procesul de examinare a conținutului legislației notificate de către statele membre. Comisia Europeană trebuie să își îndeplinească mandatul care îi revine când vine vorba de implementarea completă a directivei de combatere a spălării de bani, de exemplu articolul 9 legat de țările terțe de mare risc. Metodologia detaliată de valoare a statelor terțe a fost publicată vinerea trecută și a fost transmisă a uh, Comisiei dumneavoastră, așa cum a menționat deja domnul Iejec. Acest proces trebuie să fie unul transparent. Statele terțe nu trebuie să fie luase, luate prin surpriză, ci din potrivă trebuie să fie ajutate pentru a-și corecta deficiențele în procedurile de combatere a spălării de bani. O să acordăm prioritate identificării statelor care trebuie să fie evaluate până la sfârșitul acestui an o să lucrăm în temeiul uh, informațiilor primite de la Europol, de la Serviciul European de Acțiune Externă și de la grupul de lucru privind acțiuni financiare pentru a încerca să vedem unde se află cele mai mari riscuri pentru integritatea uh, sistemului financiar european. Criteriile de evaluare se bazează pe cerințele regăsite în directiva privind combaterea spălării de bani. Vom face o evaluare calitativă a fiecărui criteriu în parte, ținând seama de profilul de risc a fiecarei țări și ajungând la identificarea statelor terțe care prezintă niște deficiențe cu caracter strategic. Și până la sfârșitul acestui an, Comisia va prezenta primul uh, regulament delegat prin care se identifică aceste state terțe de mare risc în temeiul unei metodologii specifice europene începând cu anul 2019, Comisia va monitoriza lista țărilor respective, va urmări progresele registrate de acestea și le va scoate de pe lista europeană dacă își corectează aceste uh, deficiențe cu caracter strategic uh, respect, și vom respecta anumite criterii specifice. Această listă va fi uh, revizuită în momentul în care apar noi informații. Evaluarea priorității și statelor prioritare va începe în anul 2019. Uh, deci evaluarea statelor care se află în a doua categorie de prioritate pentru noi. Știu că au existat întrebări privind uh, definitivarea acestui proces, uh, care va necesita câțiva ani, însă în temeiul Uh, estimărilor noastre, mai mult de 85% din țările care vor face obiectul evaluării Uniunii Europene vor fi acoperite până în anul 2022, ceea ce înseamnă uh, este vorba de majoritatea țărilor care sunt responsabile pentru uh, tranzacții financiare care trec și prin Uniunea Europeană. Și aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru sprijinul acordat în elaborarea acestei metodologii. Serviciile de la uh, uh, Justice vă vor sta la dispoziție cu informații suplimentare pentru metodologie dacă acest lucru îl considerați a fi unul util. Și între timp, uh, Comisia Europeană este angajată în continuare în cadrul FATAF Comisia, în cadrul discuțiilor purtate, încearcă să garanteze o abordare coordonată din partea Uniunii Europene și evaluăm cu mare grijă rezultatele, consecințele introducerii unor state terțe pe această listă. Și acum permiteți-mi ca pe scurt să mă refer la câteva inițiative legislative pendinte pe care le-a luat Comisia Europeană din aprilie în acest an. Recomandările Comisiei de Anchetă PANA se referă la necesitatea de a exista o mai bună uh, cooperare între unitățile uh, de informații financiare. În data de 17 aprilie, drept urmare, am adoptat o propunere care să faciliteze și mai mult o asemenea cooperare între unitățile de informații financiare și uh, autoritățile polițienești și sper ca Parlamentul să poată să răspundă cât mai uh, repede prin intermediul comisiilor competente pe fond pentru că această activitate să poată să demareze și să ajungem la un acord înaintea alegerilor europene. Recomandările din Comisia PANA cer de asemenea o mai bună protecție a avertizorilor de integritate. Drept urmare, Comisia Europeană a propus în alte standarde comune uh, de protecție pentru avertizorii de integritate care dezvăluie activități ilegale și abuzuri într-o cam largă de domenii. Um, de exemplu, domenii unde încălcarea dreptului european ar putea dăuna în mod grav interesului public și în, în cazurile în care uh, protecția avertizorilor de integritate este necesară pentru a îmbunătăți respectarea dreptului european. Propunerea prevede crearea unor canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizații, cât și în comunicarea cu autoritățile publice. Avertizorii de integritate Uh, vor fi protejați și în fața unor diferite forme de represalii. Aș dori să menționez de asemenea și importanța propunerii noastre privind accesul transfrontalier la dovezile elect- uh, electronice, ceva extraordinar de important pentru activitatea procurorilor în toate anchetele penale, mai ales și inclusiv în ceea ce privește evaziunea fiscală și activitățile de spălare de bani. Propunerea uh, actualizează, se actualizează ținând seama de noile provocări și realități ale epocii digitale și sper că și Comisia Libă de la Parlamentul European își va începe activitatea cât mai repede posibil pe acest dosar. Și am ajuns astfel la munca noastră de a pregăti activitățile viitoare în domeniul combaterii spălării de bani. Era digitală aduce cu sine provocări specifice și în acest domeniu și urmărim îndeaproape impactul noilor tehnologii în sectorul financiar. De exemplu, un nou, există un nou uh, grup de experți privind identificarea electronică care a fost înființat deja din decembrie 2017 care se dedică acestui subiect. În plus, Așa cum ne cere directiva de combatere a spălării de bani, până în iunie 2019 Comisia va evalua, va evalua schimburile de informații între unitățile de informații financiare și statele terțe și modalitățile de, de consolidare a cooperării intra-UE, inclusiv posibilitatea creării un, unei agenții uh, centrale. Uh, ultimele scandaluri cu banca BLV din Letonia și cu banca Pilatus din Malta ne-au demonstrat că cooperarea între și în acest domeniu ar trebui să fie îmbunătățită. Cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării de bani, menționată de la începutul intervenției mele, reprezintă un cadru în acest sens și trebuie să tragem învățămintele practice în urma scandalurilor din Malta și din Letonia. Împreună cu vicepreședinții Comisiei Timmerman și Dombrovskis am lansat un nou grup de lucru comun la care participă și autoritățile europene de supraveghere. În acest context vom discuta modul în care putem să integrăm mai bine aspectele care țin de combaterea spălării de bani în uh, supravegherea prudențială și modalitățile de a îmbunătăți schimbul de informații între autoritățile de supraveghere care au competențe când vine vorba de combaterea activităților de spălare de bani și alte autorități cu competențe de supraveghere în sectorul bancar. Vă mulțumesc pentru atenție, atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare cuprinzătoare a situației. Înainte de a da, de a deschide discuția, am o remarcă generală privind activ, o, cu caracter general privind activitatea comisiei noastre pentru a informa membrii comisiei noastre și uh, opinia publică. Poate vă aduceți aminte că săptămâna trecută a trebuit să mă pronunț în legătură cu situația multinațională care sunt invitate în fața comisiei noastre și nu dau curs aceste invitații. Și astăzi mă tem că sunt nevoi să fac o declarație și mai importantă, legată tot de asemenea invitații și de refuzul de a da curs unei asemenea invitații, pentru că este vorba de cooperarea instituțiilor europene. După reuniunea pe care am avut-o cu, coord- cu coordonatorii din partea grupurilor politice de astăzi, în calitate de, președ- de președinte a acestei comisii, fac următoarea declarație. Comisia noastră dorește să discute proactiv atât cu Consiliul cât și cu președinția Consiliului. Cu toate acestea, în ciuda unei serii de invitații adresate la doi miniștri și doi miniștri adjuncți din uh, președinția bulgară, niciunul dintre cei uh, invitați nu au uh, și-au dat acordul să participe la audiere în Comisia Taxetelor. Declin, nerăspunzând acestei, acestor invitații, președinția a demonstrat că nu înțelege în mod profund uh, modul în care funcționează instituțiile europene și că nu înțelege modul în care funcționează cooperarea interinstituțională europeană. Președinția bulgară nu a reușit să respecte principiul unei cooperări sincere care se regăsește în articolul 4 din Tratatul Uniunii Europene, care se referă și uh, se referă la obligația uh, legală reciprocă a Uniunii Europene și a statelor membre de a se asista uh, reciproc în efectuarea, îndeplinirea sarcinilor care decurg din tratate. Prin, a, prin refuzul participării la asemenea audiere, președinția s-a plasat pe același nivel cu uh, uh, entitățile intermediare care apar în scandalul Panama și care de asemenea au declinat invitația noastră. Este o situație nefericită faptul că o instituție europeană a demonstrat de un angajament atât de redus în lupta de a combate evaziunea fiscală, Uh, activitățile de spălare de bani. Nu vom putea să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri când vine vorba de rezolvarea practicilor nelegale și neechitabile uh, în domeniul fiscal, dacă nu toți uh, politicienii, toți actorii de pe scena politică vor da dovadă de aceeași voință politică, dacă nu toată lumea va fi dispusă să continue activitatea ICIJ și altor uh, jurnaliști de investigație și această declarație va fi transmisă și mass media. Și acum haideți să începem discuția pe care o să o avem cu doamna comisar Iurova. Ca de obicei vom respecta aceeași metodă, um, o, un minut pentru o întrebare și patru minute dedicate răspunsului la această întrebare. Deci slotul de 5 minute. Și dacă mai uh, rămâne timp, colegii noștri vor avea ocazia să adreseze uh, întrebări suplimentare, nedepășindu-se perioada de 5 minute. Domnul Niedermar este primul numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. De data asta am o ocazie minunată de a vorbi în limba mea maternă, limba cehă. Bun venit, doamnă comisar, vă urăm bun venit aici în fața comisiei noastre. Și vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că vă ocupați de acest uh, subiect atât de important. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, pentru a reuși în lupta noastră împotriva spălării de bani și a practicilor fiscale neloiale, e nevoie de o cooperare internațională. Și ar vrea să, mențin în mod spe- să menționez în mod specific ocd ul Această organizație a menționat săptămâna trecută cel mai mult contează transparența și schimbul de informații. E clar că pentru a izbândi e important ca informațiile pe care le furnizăm să fie uh, de o calitate superioară. Aș vrea să știu ce rol dorește să joace Comisia în ceea ce privește verificarea informațiilor furnizate, mai ales de țările terțe, uh, pentru a vedea dacă aceste informații sunt fiabile sau nu. Și dacă cumva aflăm că acele informații nu sunt fiabile, ce facem? Avem de asemenea un document de lucru pentru identificarea țărilor terțe cu risc uh, crescut. Avem punctul 3.1 în care se precizează următorul lucru cu privire la țările candidate și în legătură cu relația între lista țărilor um, din Uniunea Europeană și lista FATAF. Aș vrea să știu dacă Comisia se gândește și la măsuri de atenuare aici, dar care sunt implicațiile exact, exacte? Asta e întrebarea mea. Yes, uh, first of all, I, I want to stress that the... Doamna Iurova, în primul rând aș vrea să spun că inovarea și folosirea metodologiei ne vor permite să nu ne concentrăm, să nu ne bizuim doar pe o singură sursă de informații atunci când evaluăm uh, țările terțe cu risc uh, sporit. Deci vom lucra cu mai multe surse, vom avea acel tax force în continuare, dar avem și FMI-ul, vom folosi de asemenea informațiile pe care ni le furnizează Europolul, Transparent International, indicele de la Basel și altele. Printre acestea avem și noi canale de informații și cred că există de asemenea șansa de a coopera bine cu ocd ul Și spuneați că ocd ul uh, își dorește să se sporească transparența și furnizarea de cât mai multe informații. Deci suntem pe aceeași lungime de undă cu OCDE-ul și cerem și vrem și noi să sporim transparența, dar nu doar prin metodologie, după cum spuneam, ci și prin o evaluare a progreselor făcute în ceea ce privește legislația uh, împotriva spălării banelor. Acum, în ceea ce privește textul de metodologie, 3.1, ultimul aliniat. Acum, în ceea ce privește măsurile de atenuare incluse în uh, negocierile de aderare prin care să se uh, identifice deficiențele strategice. La ce ne referim aici? Ne confruntăm cu o dilemă când ne gândim la Serbia. Am uh, discutat foarte mult cu experții, cu colegii mei. Am ținut cont de actuala situație. Serbia, Muntenegrul și alte țări din Balcanii Occidentali vor fi sub o supraveghere sporită după deschiderea capitolelor de negociere. Vor fi evaluate același uh, lucruri de cei care se ocupă de procedura de aderare. Deci se va pune de două ori, practic, atenția pe aceste țări balcanice, deci prin procesul de aderare și prin uh, intermediul muncii făcute la schema împotriva spălării banilor. Deci putem uh, lucra pe ambele canale împreună. Eu cred că se va crea o sinergie între cele două procese în timpul acestei proceduri de aderare. Vom veni cu propuni măsuri de atenuare pentru a îmbunătăți sistemul de supraveghere și pentru a verifica tranzacțiile financiare suspecte din uh, țările Uh, curs de aterare din Balcanii Occidentali, dar e un proces care poate mm, care se poate derula în paralel deci cu cel de aderare și rezultatul poate fi unul bun. Pentru a reduce acele deficiențe strategice pe care le putem vedea în țările din această zonă. E important ca aceste două uh, procese să se desfășoare în paralel deoarece amenințările de securitate și unele riscuri care există în aceste țări, că mă gândesc la crimă organizată, de pildă, uh, deci toate acestea pot uh, uh, îngrădi procesul de aderare și de aceea e important să ne intensificăm munca pe această linie de combaterea spălării de bani în vederea bunătățirii procesului de aderare. Deci cred că va fi și contribuția noastră de la summitul de la Sibiu de anul viitor, când vom uh, trece în revistă toate procesele și tot ceea ce se face în legătură cu țările din Balcanii Occidental, cu o atenție sporită pe securitate și inevitabil asupra criminalității financiare. Vă mulțumim, domnul Iepe Cofor, de la Socialiști, cu raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Iurova pentru faptul că ați venit astăzi aici. Am o întrebare legată de lipsa de punere în aplicare și de cooperare sinceră între statele membre în acest domeniu atât de serios al uh, combaterii spălării de bani și a criminalității financiare. Aș avea două întrebări specifice legate de lipsa de cooperare dintre autoritățile statelor membre în caz de delicte financiare grave. În primul rând, dacă o bancă cu sediu în țara A e implicată în spălare de bani internațional prin filiala din statul B, ce stat membru, ce autorități din ce stat sunt competente pentru a investiga și pentru a urmări în justiție banca respectivă, țarul, țara A, B sau ambele țări. Deci pun întrebarea pentru că am văzut multe exemple că nu, s-au, uh, nu s au trecut la acțiune. Există de asemenea multe cazuri când statele membre Uh, au fost păcălite de banii contribuabili, deoarece nu s-au plătit taxele, dar și pentru că acest, s-au folosit acele scheme, acele scheme frauduloase pentru a fura bani de la statele membre, însă statele nu reușesc să colaboreze cu privire la aceste cazuri. Prin Eurojust și Europol ar avea un cadru tocmai pentru a face acest lucru. Deci, doamnă comisar, dacă ne puteți răspunde în scris cu o analiză a ceea ce se întâmplă, deci câte echipe de anchetă comune au fost uh, uh, înființate de Eurojust în ceea ce privește acest fenomen și, de asemenea, în ceea ce privește acele scheme de frauduloase pentru a lua dividendele. Care e situația actuală? Deci ce rezultate au obținut aceste echipe comune de investigație? Vă pun această întrebare deoarece, așa cum a spus și dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră, lipsa de punere în aplicare și a legii e o problemă majoră. Deci ne-am dorit angajamentul dumneavoastră față de uh, combaterea acestor fenomene. Prima întrebare poate primi răspunsuri diferite în funcție de cazul diferit. Cazul statul B, la care vă referează dumneavoastră, deci sucursala, statul unde e sucursala, însă să vedem totuși nivelul de responsabilitate de, al diferitelor autorități și al băncilor. Prin tot ceea ce facem, Toată uh, această legislație împotriva um, spălării de bani prin uh, unitățile de informații financiare. Deci vrem să avem această interconectare cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a exista un schimb de informații și pentru a putea controla acele tranzacții uh, suspecte care sunt transfrontaliere. Asta, acesta este unul din lucrurile pe care am vrut să le abordăm prin adoptarea celei de-a cincea directive împotriva spălării banilor, plus noul regulament cu privire la unitățile de informații financiare, de deci, statutul, structura lor și legătura strânsă pe care o au cu la nivel european. Încă o dată însă pot exista variații ale acestui fenomen S-a studiat cazul băncii letone și al băncii Pilatus din Malta și am văzut că de fiecare dată erau trăsături specifice, o, să zicem așa, o mm, extindere diferită, deci nu putem compara totul exact de fiecare dată. Acum, mulțumesc în legătură cu ce mi-a spus cu privire la Eurojust. Avem multe echipe de anchetă comune care sunt foarte eficiente, însă nu vă pot da numărul exact acum, care e proporția legată de criminalitatea financiară și numărul de echipe comune și numărul de cazuri pe care le-au anchetat aceste echipe. Însă vă voi, uh, da, vă voi face un astfel de raport. Am uh, vorbit cu, recent cu conducerea Eurojust și le-am propus de asemenea să-și facă mult mai multă publicitate în legătură cu activitatea pe care o fac către Parlamentul European și către alte părți implicate, deoarece uneori nu există o demarcație clară în legătură cu ceea ce face Europolul sau Eurojustul, cel puțin în ochii opiniei publice. Criminalitatea financiară cred că le dă de lucru cam în proporții de o treime. Deci cam o treime din activitatea lor se referă la asta. Am vrut ca Rojustul să calculeze câte cazuri vor intra sub uh, incidența parchetului european. Deci acolo e vorba de criminalitate financiară ce ține doar de fondurile europene. Deci numărul de cazuri e mai scăzut, însă în general delinvența financiară e mult mai răspândită Există mult mai multe delicte financiare. Deci eu aș spune că o treime din activitatea Eurojust se referă la aceste uh, cazuri. Însă vă vom da datele statistice. Cei de la Eurojust, Eurojust cu siguranță ne vor prezenta toate aceste informații. Vă mulțumim, doamnă comisar. Vom, vă suntem recunoscători. Domnul Langen de la PP. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucură faptul că ați venit uh Uh, astăzi și nu ne-ați părăsit ca în data de 17 aprilie. Este un lucru îmbucurător. În al doilea rând, ne-ați răspuns în scris în data de 3 iulie 2016, spunându-ne că foaia de parcurs a pornit, că se lucrează la metodă și vinerea trecută, după un an ne-ați transmis și un document de lucru din partea Comisiei, după o perioadă destul de lungă timp, de timp și aș dori să vă întreb de ce a durat atât de mult. Și în al doilea rând, sunteți dispuse, sau cel puțin așa se spune în acest document, să mergeți dincolo de măsurile care se regăsesc în acest document. Acolo se spune, între altele, că scopul acestei liste nu ar fi să se modifice anumite relații economice cu statele respective. Păi mă mir atunci dacă uh, această listă nu va avea niciun fel de consecință, de ce am mai redactat-o? În al doilea rând, am uh, criticat faptul că pur și simplu a fost preluată lista de către Comisia Europeană de la FATF, Grupul de Acțiune Financiară Internațională. Mie nu mi se pare un lucru corect. Uh, ar trebui să, să avem propria metodă de lucru și a patra directivă datează din 2015 și cred că a trecut suficient timp pentru a avea eventual o nouă, o, o nouă metodă. Și aș dori să vă întreb dacă sunteți dispusă ca atunci când vine vorba de uh, acordul înscris Uh, să faceți publică să faceți publică lista acestor țări, acestor țări, cel puțin pentru Parlamentul European, pentru a înțelege cum avansează sau nu avansează lucrurile. Și aș mai avea o întrebare privind grupul de lucru, privind supravegherea financiară. Când ar trebui să se reunească? Ce uh, metodă de lucru ar trebui să uh, respecte și când urmează să-și publice rezultatele? Mulțumesc! Yes, thank you. Mulțumim. Aveți cuvântul, doamnă comisar. referitor la data de 16 aprilie, la ultima noastră reuniune. Nu v-am confirmat că voi veni, că urma să vin. Deci nu v-am putut confirma deoarece trebuia să merg uh, la plenară. A fost o greșeală administrativă și eu am fost foarte supărată, niciodată nu mi s-a întâmplat să fiu criticată pentru așa ceva. Întotdeauna sunt uh, la locul potrivit acolo când mi se acordă, atunci când mi se transmite o invitație. Deci eu nu mi-am confirmat participarea, deci nu înțeleg de ce numele meu a apărut pe invitația respectivă. Încă nu înțeleg. N-am vrut să aduc asta în discuție, dumneavoastră ați făcut-o și îmi dați ocazia de a vă explica ce s-a întâmplat. Cu patru comisii colaborez în Parlamentul European. Și încerc să fiu uh, responsabilă pe deplin în fiecare în fața fiecăreia dintre aceste patru comisii și plus Comisia PANA. Deci de fiecare dată încerc să îmi îndeplinesc sarcinile, însă n-am putut să merg la acea reuniune din cauza altor îndatoriri tot în Parlamentul European. Acum, foaia de parcurs. Am prezentat în Comisia PANA acea foaie de parcurs care spunea că trebuie pregătită metodologia până la jumătatea lui 2018, să avem o primă listă de țări uh, cu risc sporit, conform criteriilor noastre, până la sfârșitul anului. Deci urmăm, dăm curs acestei foi de parcurs. Deci nu cred că am uh, acumulat întârziere. Respectăm planul stabilit anul trecut și vă pot confirma că până la sfârșitul anului vom avea o primă listă de țări pe care le considerăm ca fiind uh, cu risc sportit. Din cauza volumului de tranzacții și uh, din cauza nivelului de deficiențe strategice în țările respective. Însă sunt și alte state pe care trebuie să le evaluăm uh, cu atenție până în 2022 pentru a avea 85% din țări evaluate și pentru a ajunge în 2030 la 100% din țări evaluate. Deci acesta e calendarul nostru și ne luăm foarte în serios această sarcină legată de uh, combaterea de bani și crimă organizată. E una din prioritățile acestei comisii. Yes. Uh... Uh, short additional question. Uh, sunt... O întrebare suplimentară. Listung... Sunteți dispusă să implicați în acest proces de listare sau să puneți pe această listă și state membre ale Uniunii Europene, mai ales ținând seama de contextul acestor vize de aur? We, we have to Trebuie să discutăm asta mai mult cu echipa de experți. Nu e aici doar o problemă juridică, ci și politică. If, when the question of, of... So, sorry, I skipped uh, the, the... Să vă răspund la întrebare. Banca letonă a fost motivul pentru care am uh, considerat că trebuie să înființăm acest grup comun. Ne-am adresat mai multor instituții, autorității bancare europene și altor organe și am avut o primă reuniune pe 21 iunie, următoarea va fi pe 11 iulie. Primul raport al acestui grup comun va fi gata pe la jumătatea verii și va fi prezentat uh, comitetul Financiar uh, de la Consiliul luna septembrie. Și cred că ar fi bine, bineînțeles, ca și Parlamentul să fie ținut la curent. E vorba de o evaluare transparentă, de o analizare foarte transparentă care are de-a face cu uh, activitatea noastră. Ca să aducem niște lămuriri în legătură cu ce credem noi de legătură cu ce s-a întâmplat data trecută la Strasburg. S-a anulat o întâlnire, ați fost uh, înlocuită la acea reuniune din motiv că urma să vorbiți în plenar, însă plenar va, dezbaterea din plenar a fost amânată, deci majoritatea membrilor credeau că dumneavoastră ați fi putut să veniți, că ați fi avut timpul să veniți în comisia noastră și să nu anulați această reuniune cu noi. Deci am fi preferat să vorbim cu dumneavoastră direct și nu cu un locuitorul dumneavoastră. Domnul Juan Fernando López Aguilar. Doamnă Iurova, aș vrea să mă refer la trei chestiuni specifice și voi încerca să le rezum. La o conferință din Bruxelles, dumneavoastră ați anunțat că intenționați să vizitați Malta. Bineînțeles, din cauzul uh, uh, impactului cauzat de asasinarea doamnei uh, Caruana Galiția, acea jurnalistă. Deci nu era vorba doar să se afle cine a mm, comis crima, însă cine a comandat acea acel asasinat îngrozitor. Ați vizitat recent Manta, deci ne-ați putea da câteva comentarii, ne-ați putea spune când veți prezenta concluziile dumneavoastră în urma acestei vizite acum. Tot în legătură cu asasinarea doamnei Caruana Galiția, care analiza și ancheta acea schemă de Golden Visas, vize de aur. Am discutat uh, pe larg despre această schemă la plenara de la Strasburg și ne așteptam uh, din partea comisiei uh, niște, um, să vină cu niște acțiuni concrete, să ne spună care sunt implicațiile acestor scheme care au legătură deci cu asasinarea doamnei Carona Galiția, deci care a închetat tocmai această practică. Acum, cea de-a patra directivă de combatere a spălării de bani și nivelul de punere în aplicare acesteia în statele membre, de către statele membre. Și îngrijorările OLAF cu privire la mai multe țări, printre care Malta, Ungaria, România și Slovacia. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu asta. Deci cum e cu punerea în aplicare a directivei de combatere a spălării banilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Ar trebui să încercăm să respectăm timpul alocat. Acum vă dau cuvântul, doamnă comisar. Yes, I was in... Mulțumesc. Da, am fost în Malta și în Slovacia. Ca să-mi exprim convingerea fermă că este absolut intolerabil să fie uciși ziariști azi în Uniunea Europeană. În ambele țări, intenția mea a fost uh, să încurajez pe cei care se ocupă de anchete să le ofer sprijinul Europolului și al Eurojustului. Am uh, discutat cu magistrații care se ocupă de anchetă și cu poliția uh, implicată. Bineînțeles, nu am putut întreba, nu, nu am fost informată de detaliile anchetei. Nu am dorit să pun nici cum în pericol uh, ancheta prin implicarea mea. Eu nu sunt autorizată să cer aceste detalii, aceste informații din anchetă. Nu pot să vă confirm, deci, că crima lui Dafne uh, Caruana Galiția are o legătură cu așa numitele vize de aur. Nu știu. S-ar putea să fie una dintre pistele din anchetă, dar eu nu, am, nu, nu fac parte din această echipă de anchetă, nu știu de ce se ocupă ei. Oricum, eu am fost acolo ca să spun foarte clar că Uniunea Europeană urmărește ce se întâmplă în aceste țări Am încercat să-mi fac o proprie opinie după ce am discutat cu cei care se ocupă de anchetă și impresia mea a fost că ancheta merge în direcția cea bună. Este clar că um, faptul că sunt reținuți trei posibili făptași uh, nu înseamnă că s-a terminat ancheta. Trebuie să fie identificați cei care au Um, dat ordinul pentru această crimă și în momentul în care vor fi identificați cei care au comandat această crimă, vom ști mai multe și despre motivele lor. Deci pentru fapta care stă la baza acestei, uh, acestei crime. Atât în Malta cât și în Slovacia, impresia mea a fost că există o legătură cu criminalitatea financiară, dar aceste lucruri sunt strict uh, legate de anchetă și eu nu știu nimic mai mult, nu sunt autorizată să primesc informații suplimentare sau mai detaliate sau informații dinăuntrul anchetei. Asta am uh, spus uh, și mass mediei, deci am transmis publicului toate informațiile pe care le-am putut transmite. Mai mult de atât nu pot să spun despre acest lucru. În legătură cu așa numitele vize de aur, Comisia evaluează în momentul de față sistemele din mai multe state membre, inclusiv din Malta. Ne concentrăm mai ales pe Malta, Cipru și Bulgaria Um, evaluăm uh, posibilitățile obținerii, obținerii cetățeniei și respectăm cu ceea ce a declarat Comisia în 2014 și anume că trebuie să există o legătură clară între solicitant, uh, uh, o legătură clară a solicitantului cu țara respectivă. Um, solicitantul trebuie să fie fizic prezent în țara respectivă, să fie, să-și aibă rezidența în țara respectivă și cetățenia de vânzare nu este de dorit în niciun stat membru al Uniunii Europene. Recunoaștem competența suverană a statelor membre în luarea de decizie, dar în același timp am spus foarte clar în Malta că Uniunea Europeană va face evaluarea și va face apoi recomandare, recomandări uh, statelor membre, pentru că atunci când un stat membru oferă cetățenia unei persoane și familiei acesteia, oferă în același timp cetățenia Uniunii, Europene. O cetă... Cetă... cetățenie europeană, practic. Deci aceasta este preocuparea noastră. Deci, pe scurt, înainte de sfârșitul anului, vom face evaluarea și vom uh, avea un dialog cu aceste state membre și vom discuta despre posibilitățile modificării sau adaptării acestor programe um, la cerințele și exigențele Uniunii Europene. În legătură cu directiva pentru lupta împotriva spălării de bani, există multe proceduri de nerespectare a obligațiilor. În iulie 2017, Am trimis notificarea formală către 16 state membre și în noiembrie 2017 eh, și ianuarie 2018 am mai trimis încă patru. În decembrie 2017 eh, am trimis eh, un aviz justificat statelor membre care nu au comunicat măsuri de transpunere. Nu voi prezenta acum lista acestor țări sau dorit să o fac. Ar fi o informație interesantă, spune cineva din sală. Deci țările care au primit notificări, Bulgaria, Cipru, Grecia, Estonia, Finlanda, Croația, Luxemburg, Letonia, Malta, țările de jos, Polonia, Portugalia și România. Și nu a fost satisfăcătoare transpunia în Irlanda, Slovacia și încă o țară. În, în decembrie 2017 am adăugat Belgia și Spania și în ianuarie 2018 Austria și Franța. Și Comisia a deschis uh, proceduri de respectare a obligațiilor pentru necomunicarea măsurilor împotriva încă patru state membre. Belgia, Spania, Austria și Franța. Îmi pare rău, nu este foarte clară lista. În decembrie 2017, Comisia a trimis un aviz justificat către 8 state membre care încă nu au comunicat nicio măsură de transpunere în dreptul național, Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, țările de jos, Polonia și România. În martie 2018, Comisia a trimis un aviz justificat și către Slovacia și Irlanda, pentru că în ciuda unei notificări parțiale adresate comisiei, principal principalele prevederi uh, nu au fost adoptate în aceste state membre. După scrisoarea de notificare formală, Estonia, um, Finlanda, Croația și Portugalia au adoptat și au notificat legea de transpunere în uh, septembrie 2017. Marta, mm, Cipru, Polonia, Bulgaria um, și Malta au adoptat până la urmă legile pentru a transpune um, directiva pentru lupta împotriva spălării de bani ulterior. Trebuie spus că nicio procedură de nerespectare obligațiilor nu a fost încheiată, dar statele membre au notificat măsurile de transpunere între timp. Doresc să menționez că există două etape în evaluare. Una este Um, aplicarea completă, cealaltă este aplicarea corectă. Prima fază permite Comisiei să evalueze dacă toate obligațiile din directivă au fost transpuse complet în legile naționale din statele membre. În ceea ce privește Letonia, Malta și Spania, deja știm că nu este așa. Aceasta este situația actuală. Iar a doua fază va fi corectitudinea transpunerii și aici evaluarea este în curs. Deci, acum lucrăm la a doua fază a avizelor justificate și um, acesta trebuie să fie disponibil la sfârșitul lui iulie. Deci, um, suntem în faza de evaluare, uh, procesul este încă în curs. Mai sunt multe de făcut, după cum vedeți, în multe și poate majoritatea statelor membre. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru aceste informații uh, concrete în legătură cu punerea în aplicare, având în vedere că este un subiect extrem de important. Am lăsat mai mult timp pentru acest răspuns, dar acum trebuie să respectăm timpul, un minut pentru fiecare întrebare și patru minute pentru fiecare răspuns. Dacă nu, nu vom reuși să terminăm la timp. Domnul Urtasun, mulțumesc. Doamnă comisar, există obligația Comisiei de a adopta acte delegate cu, uh, cu lista țărilor cu grad ridicat de risc. După ce ajung pe această listă, uh, se aplică măsuri împotriva acestor țări. Doamnă comisar, ați venit uh, de două ori la Parlament să ne explicați cum își va face Comisia Evaluarea țărilor terțe cu nivel ridicat de risc de spălare de bani. Aș dori să știu dacă ați început să faceți aceste țări prioritare, așa cum ne-ați promis, și dacă da, care sunt țările prioritare, ce țări sunt evaluate de serviciile dumneavoastră în acest an și când ne vă prezenta rezultatul pentru 2018. Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare este că acest act delegat, așa cum ați spus, va relua uh, lista uh, Federației Internaționale, dar Serbia a fost adăugată liste internaționale și de actul delegat nu a fost uh, actualizat. De ce uh, Serbia mm, este tratată altfel decât Tunisia, Sri Lanka sau Trinidad și Tobago, care au fost deja incluse pe lista FTF um, mai de mult? Vă voi explica ce am făcut până acum Um, pentru a face aceste studii. Comisia a colectat date pentru toate țările și jurisdicțiile din lume, toate datele disponibile. Am început de la 217 jurisdicții. Apoi Comisia a făcut o preanaliză a tuturor jurisdicțiilor, le-a examinat uh, pe baza unor criterii obiective, ținând cont de nivelul de amenințare, tipul de sectori financiare și indicatori economici și financiari uh, uh, folosiți ca indicatori. Obiectivul este acela de a defini jurisdicțiile din țări terțe care sunt relevante pentru analize ulterioare, uh, pentru abordare bazată pe risc. Procesul este obiectiv și neutru și se bazează pe mai multe seturi de date, cum ar fi nivelul amenințării raportat de Europol, țări identificate ca fiind centre financiare offshore, conform um, um, informațiilor de la FMI, relevanța economică, um, cât de puternice sunt legăturile economice și financiare cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Asta am făcut până acum și, așa cum am spus deja, în Comisia PANA, estimarea mea este că vor fi vreo 20 de țări identificate în această primă rundă, dar poate că e o greșeală să fac acum o estimare. Pentru că trebuie să facem o analiză foarte atentă a țărilor care pentru care considerăm că există un risc ridicat pe baza criteriilor pe care vi le-am explicat. vom uh, adopta actul delegat până la sfârșitul anului, în funcție de foaia de drum la care am făcut deja referire și nu văd cum uh, Serbia și Tunisia ar primi un tratament diferențiat. Acestea sunt uh, țările identificate în, pe lista FATAF am spus că aceasta este doar o sursă de informații. Am spus că ne vom face propria noastră evaluare, mai ales din punctul de vedere al transparenței al proprietarilor beneficiari și în funcție de alte informații din, de la Europol, de la FMI și așa mai departe atât cât Tunisia cât și cu Serbia, mi-aduc foarte bine aminte de cooperarea foarte intensă și discuțiile avute cu autoritățile ambelor țări. Am promis că experții noștri vor sprijini eforturile făcute în aceste țări pentru Um, a um, corecta deficiențele strategice uh, identificate și după ce țările fac ce au de făcut, poate vor fi scoase de pe listă. Bineînțeles, aceasta nu este o, uh, o promisiune, este doar planul că după ce vor de dispărea deficiențele strategice vom face tot ce va um, fi nevoie pentru a scoate țările de pe listă pentru că știm că există un risc la adresa reputației țărilor respective dacă sunt pe listă. Noi dorim să sprijinim aceste țări, mai ales în care vedem că există o voință politică de a îmbunătăți situația, de a schimba lucrurile. Noi deci suntem gata să ajutăm aceste țări. Mulțumesc. Doamna Maria, Mariza Matias de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Voi schimba puțin acum subiectul. Voi vorbi de lucruri care sunt de competența dumneavoastră, responsabilitatea dumneavoastră în Comisia Europeană. E vorba de și de egalitatea de gen. Știți că biroul ONU, care se ocupă de criminal, criminalitate, a arătat că există o legătură strânsă între drepturile femeilor și spălarea de bani. Mai ales când vine vorba de spălarea de bani eh, din traficul de ființe umane ale cărui victime sunt mai ales femeile. Știți că Parlamentul European pregătește un raport privind egalitatea între bărbați și femei și politica fiscală și întrebarea mea va fi foarte directă. Aceste dosare sunt responsabilitatea dumneavoastră. În propunerea Comisiei Europene s-a prevăzut un element care ține cont de dimensiunea uh, legată de drepturile femeilor în lupta împotriva scărării de bani și dacă da, sub ce formă și dacă nu, de ce? Uh, I, I... Nu am văzut uh, nicio legătură, nicio corelație între spălarea de bani și chestiunile de gen. Dar dacă dumneavoastră aveți date sau uh, uh anchete sau uh, studii care arată că femeile sunt victimele consecințelor spălării de bani sau a criminalității financiare, voi studia cu atenție aceste informații. Bineînțeles, femeile sunt victime ale criminalității. Sunt mai des afectate de sărăcie și de criminalitatea financiară pe scară mică, dar eu nu văd nicio corelație directă. Poate puteți să dați explicații suplimentare, să da, poate puteți să-mi dați mai multe informații. Nu eu am stabilit această corelație, ci Biroul ONU pentru droguri, droguri și criminalitate și Task Force-ul găsit o corelație între egalitatea de gen și uh, lupta împotriva schimbă, uh, spălării de bani din cauza profiturilor din criminalitatea organizată, um, mai ales sub forma traficului de ființe umane. Spun că există aceste studii care fac o corelație clară între cele două aspecte și totuși propunerile Comisiei nu se ține cont de această legătură între inegalitățile de gen și lupta împotriva spălării de bani. Iată ce vreau să spun să întreb de ce Comisia nu e gata să facă aceeași corelație și să ia măsuri specifice. Da, există o legătură între eh, spălarea de bani și traficul de ființe umane. Acesta este un alt tip de criminalitate de care se ocupă Comisia. Eh, luptăm eh, în toate, în toate măsurile noastre de luptă împotriva criminalității dar în rest nu văd nicio modalitate specifică uh, de a, ne, de a aborda doar anumite tip de criminalitate. Așa cum ați spus, aceste lucruri sunt strâns legate între ele și toate sunt abordate în același fel sau în mod relevant de Europol, de Eurojust și de politicile noastre din domeniul justiției penale. Mulțumesc! Mai am încă timp, bine, deci nu vedeți nicio legătură, dar dumneavoastră vă ocupați de ambele aspecte și mi se pare ciudat că nu vedeți nicio legătură. Dar mă mai întreb altceva um, pe un subiect complet diferit. În Comisia PANA am văzut că practicile administrative și dependența politică a autorităților competente sunt esențiale în orice evaluare a calității practicilor în lupta împotriva spălării de bani în orice țară. Totuși, n-am reușit să adoptăm aceste măsuri la uh, triloguri. Care este poziția comun, uh, Comisiei în legătură cu aceste elemente uh, în evaluarea unei țări terțe cu grad ridicat de risc? I'm referring to the administrative... Și mă refer la practicile administrative de protecție avertizorilor de, de integritate, la competențele autorităților competente care trebuie să devină elemente cheie în evaluarea riscului reprezentat de state terțe. First of all, I didn't see, I didn't say, I said that. În primul rând, am spus că nu dispun de informații care să demonstreze o relație între spălarea de bani și inegalitățile de gen. Când este vorba de traficul de ființe umane, evident, există o legătură, există dovezi care ne demonstrează că în multe cazuri de aceste activități se ocupă aceleași bande de infractori, uh, în contextul unor grupuri uh, infracționale organizate care au activități transfrontaliere și este unul din motivele pentru care am susținut atât de puternic ideea creării unui parchet european care să se ocupe de uh, infracțiunea, frauda cu TVA care are un caracter transfrontalier. În ceea ce privește acum protecția oferită avertizărilor de integritate, ne concentrăm în Uniunea Europeană prin directiva dedicată protejării avertizărilor de, de, de integritate, care este utilă și pentru lumea jurnalistică, pentru că prin sporirea protecției oferite avertizărilor de integritate, le permitem să fie mai puțin precauți, să se adreseze cu mai mare încredere ziariștilor, știind că se bucură de o, un grad mai mare de protecție. Și în ceea ce privește țările terțe cu un grad mai mare de risc, trebuie să examinez această metodologie care se referă la acest subiect, dar nu cred că există un risc mai mare. Mulțumesc din partea FDD, Marco Vali. Comisarea lei de recente si Doamnă comisar, recent ați fost în Malta pentru a vă întâlni cu autoritățile și pentru a aprofunda acolo, să vedeți ce se întâmplă cu ancheta legată de statul de drept și încălcarea obligațiilor de supraveghere bancară și anti-spălare anti de bani. Aș vrea să mă refer puțin la directiva împotriva spălării banilor și niște informații mai specifice în legătură cu Malta. Aveți astfel de informații pentru a vedea dacă legislația este pusă în aplicare în mod precis sau nu? Deci când ați discutat cu autoritățile. Acum, înțeleg că una din amenințările majore în ceea ce privește spălarea de bani și, și finanțarea criminalității organizate ține de terorism și uh, de asemenea, aici există acea practică de vânzare a cetățeniei malteze, deci aici se obține, e de, de asemenea vorba și de vizele Schengen. Și să nu uităm și sectorul uh, jocurilor de noroc, care reprezintă 5% din economia malteză. Ce face Comisia pentru a garanta respectarea statului de drept, pentru a consolida legislația de combatere a spălării de bani, pentru a combate corupția și în ceea ce privește fiscalitatea, ce se întâmplă cu sectorul jocurilor de noroc. Și acum, văzând evoluțiile îngrijorătoare în ceea ce privește anchetele jurnalistice, întâi am avut cazul doamnei Dafne Caruana Galiție. Deci acum vedem că Malta e o țară în care există toate riscurile înalte în ceea ce privește evaziunea fiscală, finanțarea terorismului, spălarea de bani. Mulțumesc! Yes, I had in Da, am fost uh... important and useful two days. Am vizitat două zile Malta, au fost două zile foarte utile. Am discutat cu ministrul uh, justiției, justiție, cu cel care se ocupă de aspecte financiare, cu ministrul responsabil pentru integrarea europeană, cu afaceri europeană, doamna Dali M-am întâlnit și cu judecătorul suprem, m-am întâlnit cu reprezentanți din partea Autorității Naționale de Supraveghere Bancară și cu cei care se ocupă de ancheta în cazul asasinatului uh, jurnalistei Garona Galiția. Am fost acolo timp de două zile să încerc să înțeleg, să am o privire de ansamblu în măsura posibilului Am apelat la diferite surse de informații și cu ocazia tuturor întâlnirilor pe care le-am avut, am întrebat cum luptă împotriva corupției statul maltez? Cum și când va fi îmbunătățit sistemul de combatere a spălării banilor și discuția a căpătat și un caracter destul de concret și tehnic, pentru că am discutat cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, am discutat des, cu uh, unități, unitatea de informații financiare și cu autoritatea de supraveghere bancară privind investigația în curs a autorității bancare europene cerută de Comisia Europeană în vederea evaluării respectării normelor privind uh, combaterea spălării de bani în Malta la începutul acestei luni, Autoritatea Bancară Europeană a informat Comisia Europeană privind decizia de a demara o acțiune de nerespectare a tratatelor în ceea ce privește unitatea privind informații financiare din Malta, ceea ce cred că ne demonstrează că Comisia Europeană utilizează și încearcă să recurgă la toate instrumentele de care dispune pentru a controla mai bine situația din Malta și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în mod real în Malta și pentru a se asigura că legislația este pusă în aplicare în totalitate, astfel încât procedurile bazate pe a treia directivă privind combaterea spălării de bani să devină realitate. Tocmai de aceea Comisia Europeană a cerut autorității bancare europene să meargă în uh, Malta și să conducă ancheta respectivă, a cărui uh, rezultate le vom primi la sfârșitul acestui an. Am auzit foarte multe lucruri privind măsurile luate împotriva corupției în legislația națională și, de fapt, toate aceste informații când, vi, când vine vorba de legislație, de instituții, de proceduri, inclusiv uh, atenția cuvenită dedicată schemei prin care se poate obține cetățenia malteză. Am, ascult, am asistat la o prezentare detaliată din partea experților din cabinetul primului ministru privind atenția cuvenită în acest proces de acordare a cetățeniei cu cinci niveluri de examinare. Toate aceste lucruri, dacă funcționează în totalitate și sunt respectate, ar trebui să îmbunătățească situația din Malta și acesta este rolul Comisiei Europene, să asiste punerea în aplicare a legislației și toți pașii de uh, meniți să îmbunătățească sistemul. Uh, eu doresc să fiu obiectiv, experții mei urmăresc când aproape ce se întâmplă în Malta și în ceea ce privește sistemul privind acordarea cetățeniei, am spus-o dinainte, examinăm acest sistem și vom reveni cu rezultate până la sfârșitul acestui an. Vom uh, uh, da recomandări concrete despre cum considerăm că ar trebui să fie îmbunătățit sau modificat uh, sistemul respectiv și Repet uh, cele spuse de predecesoarea mea, Vivian Redding, cetățenia scoasă la vânzare este un lucru pe care nu ni-l dorim în Europa. Vă mulțumesc. În partea NL are cuvântul doamna Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar Iurova. Din nou a fost amintit acest uh, lucru astăzi, această listă cu statele uh, membre ale Uniunii Europene care oferă vize de aur și a fost numită și, uh, a fost numită și Austria. Aș dori să vă aduc aminte că în Austria nu există o asemenea uh, posibilitate, nu există niciun asemenea caz în care ar fi fost uh, acordată o viză. Și mă mir să aud că serviciile dumneavoastră examinează asemenea cazuri. Nu există asemenea cazuri. Există câteva uh, ziare care afirmă acest lucru, poate din motive politice, dar nu există în realitate un asemenea caz. Există anumite uh, cazuri speciale. În cazuri uh, în care există personalități meritorii, acestea pot, acestora le poate fi conferită cetățenia austriacă. Și tocmai de aceea v-aș ruga să um, ne trimiteți uh, lista statelor anchetate de către serviciile dumneavoastră pentru ca statele vizate să aibă posibilitatea să rectifice uh, situația. V-am uh, atras atenția asupra acestui, acestei situații și data trecută la Strasburg și sper că veți adopta o poziție și din partea noastră acum. Vă mulțumesc, spune doamnă comisar. Cred că este o neînțelegere. Menționasem Austria în contextul celei de-a patru, patra directivă privind combaterea spălării banilor, cu probleme legate de transpunere și implementare. Nu menționasem Austria în, în legătură cu visele de aur. Doamna Capel, a fost menționată în mod specific în lista statelor cu regimul vizelor de aur și noi nu avem un asemenea regim. I don't know where it was mentioned. I did not eu nu am menționat acest lucru acum, spune doamna comisar. Am menționat faptul că examinăm schemele uh, respective în Malta, Cipru și Bulgaria. Austria a fost menționată în lista statelor examinate în legătură cu transpunerea celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, ceea ce este ceva cu totul și cu totul diferit. Another two and a half minutes. Doamna Capel, mai am două minute și jumătate. M-am referit la această problemă cu ocazia unei ultime, unei intervenții din Strasburg și a fost evident și a fost foarte clar pentru mine că Austria se afla pe lista respectivă și am menționat acest lucru și cu ocazia respectivă și v-aș ruga dacă puteți să, să verificați. Dacă este o neînțelegere, este ușor de rezolvat. Cred că putem rezolva. O să verific la ce listă vă referiți, pentru că trebuie să clarificăm acest punct. Însă, în această audiere, cu ocazia acestei audieri, am menționat Austria în alt context, nu în legătură cu uh, schema vizelor uh, de aur. Domnul președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Este evident că în activitatea dumneavoastră veți uh, examina statele europene mm, relevante din acest punct de vedere. Este un subiect care a fost menționat și în plenară, după cum, după cum am auzit, este o chestiune de interes pentru noi, și așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt progresele înregistrate în acest domeniu. Mulțumesc. În numele PP, David Caz are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezență. După cum ați menționat deja, ați vizitat Malta și sunt de acord cu dumneavoastră, nu aveți competență în, în ancheta privind asasinarea lui Daphne Gariția. Însă haideți să vedem uh, care sunt competențele dumneavoastră în Malta, pe bună dreptate v-ați referit la transpunerea și uh, respectarea legislației uh, privind combaterea spălării de bani. În Panama există. Uh, în Malta există Exabiti. uh, implicată în cazuri de, de corupție care a transmis informații unității de informații financiare este o entitate care lucrează uh, și pentru angajații cabinetului primului ministru și Parlamentul European și a exprimat îngrijorări prin statul de drept din Malta într-o rezoluție adoptată anul trecut și în raportul privind misiunea adoptat, uh, adoptat de grupul de lucru ad hoc dedicat uh, Maltei, am cerut intervenția autorității bancare europene dacă în continuare se oferă, se continuă licența de funcționare se continuă cu licența de autorizare a unei bănci din Malta. Între timp, am văzut cât de complexă este schema uh, de corupție și cât de extinse sunt eforturile de a um, împiedica uh, această anchetă. Și aș dori să vă întreb, vă îngrijorează lipsa completă de acțiuni din Malta privind uh, uh Next IBT și vă îngrijorează de asemenea faptul că ce s-a întâmplat cu banca Pilatus, de exemplu, s-ar putea să se întâmple și cu banca Nexia BT. În ceea ce privește ancheta autorității banche, bancare europene, aceasta are, printre altele, și obiectivul examinării uh, băncii Pilatus și a întregului sistem. S-ar putea să existe și alte cazuri și scopul este de a descoperi dacă discutăm despre o problemă sistemică sau dacă banca Pilatus reprezintă un accident. Și sper să primesc răspunsul la această întrebare în raportul prezentat de Autoritatea Bancară Europeană, pe care îl voi primi în următoarele luni. O altă întrebare privind schema IIP din Malta. Atât uh, fosta comisar, doamna Vivian Redding și dumneavoastră v-ați referit la o legătură directă și sper că nu glumim aici. Pentru că știți că au existat foarte mulți uh, solicitanți și uneori nu există nicio directă, uh, o legătură directă și atunci mă întreb de ce nu suntem preocupați atunci când uh, avem de-a face cu aceste pașapoarte vândute. Pentru că nu este vorba doar de pașapoarte malteze, ci toate pașapoartele europene um, ajung la anumiți oameni fără a fi respectată atenția cuvenită, așa cum suntem asigurați din partea mai multor miniștri europeni, inclusiv cum am fost asigurați din partea miniștrilor de resort maltezi. Yes, as I said before, we, we are now looking into whether there is genuine link. Da, după cum am spus, um, examinăm să vedem dacă există o legătură generală, dacă există o reședință uh, reală sau nu și să nu existe un sistem de vânzare a, a cetățeniei și am spus că vom veni cu un răspuns cu o evaluare completă în următoarele luni, în mod sigur până la sfârșitul acestui an ce vă pot spune este că putem să lucrăm pornind de la informațiile de care dispunem. Eu nu, am, nu sunt o autoritate investigativă în, în Malta. Trebuie să îmi bazez afirmațiile și activitatea pe informațiile pe care le primesc de la autoritățile respective. Drept urmare, și acesta este motiv pentru care am cerut autorității bancare europene să viziteze Malta pentru a obține cât mai multe informații uh, cu putință. Mulțumesc, doamna comisar, din partea și de doamna Regner. Vă mulțumesc, estimată uh, doamna comisar. Uh, întrebările mele se referă la societățile de tip uh, cutie poștală. Scandalul Panama ne-a arătat că asemenea societăți de tip cutie poștală, entități artificiale, sunt create pentru a uh, Uh, facilita reducerea uh, plății de impozite, pentru că ele se pot muta dintr-o țară în alta. Și acum dispunem de câteva cifre concrete. 500 de mii de uh, societăți de tip cutie poștală care ar exista în Europa. Am aflat de la experți cu ocazia unei, unei audieri organizate în Comisia Jurii. Și Comisia a venit cu o, cu o propunere concretă și considerați că prin această propunere, această junglă de uh, societăți de tip cutie poșcală poate fi uh, redusă puțin. Uh, Însă, statele membre sunt cele care de, definesc până la urmă ce înseamnă abuzarea de sistemul fiscal și definesc ce înseamnă o societate de tip cutie poșcală, o societate uh, artificială. Oare o să reușim astfel să controlăm această uh, problemă acestei jungle? Mulțumesc! Yes, uh... Când am <coughs> lucrat la pachetul cu privire la dreptul societăților. Am discutat de mai multe ori cu dumneavoastră pe acest subiect și, în mod inevitabil, a trebuit să analizăm diferitele cifre legate de um, existența acestor uh, societăți cutie poștală în statele membre. Deci aceasta a lansat un studiu acum în legătură cu posibilele măsuri pentru a reduce numărul acestor societăți cutie poștală. Însă e drept că nu e o competență de plină a Uniunii Europene, ci o competență națională. Acestea trebuie să sunt cele care stabilesc condițiile de înființare a unei companii. Știți că acest pachet cu privire la dreptul societăților se concentrează pe mobilitatea transfrontalieră. De la început, ne-am uh, gândit la două lucruri. Să vedem dacă avem un drept a societăților care um, face față um, epocii digitale, deci acestor proces de digitalizare și dacă noile măsuri de, pentru fuziuni, pentru diviziuni și convergență pot permite mobilitatea transfrontalieră, să vrem să o permită cu niște uh, protecții sigure, pentru ca cele companii, uh, deci cele care nu sunt oneste, să nu abuzeze de pe urma aceste posibilități de a avea o mișcare transfrontalieră înlesnită. Uh, și de aceea eu cred că măsurile de protecție din uh, legislație pot fi folosite ca măsuri uh, de combatere a înfițării abuzive acestor companii uh, cutie poștală care nu desfășoară nicio activitate economică în țara respectivă, au doar o adresă pentru corespondență. Deci e un fenomen căruia vrem să-i punem capăt, însă depinde de statele membre. Încă o întrebare, spune doamna Regner. Ce ține de acest pachet? Știți că vorbim foarte mult despre spălarea de capital, spălarea de bani. De foarte multe ori se vorbește despre dreptul societăților și despre faptul că vrem să evităm existența unei lacune juridice în această privință. Registrul digital și registrul de persoane juridice. Nu credeți că acolo, practic, deschidem o lacună juridică care permite uh, apariția acestor uh, companii paravan? Doamnă Regner, <laughs> ultimul lucru pe care ne-l doream noi uh, cu acest pachet al dreptului societăților era să creăm uh, această portiță pentru companiile fantomă paravană. Noi am inclus niște măsuri de protecție. În caz de suspicii, notarii vor trebui să-și facă treaba. Se ceră persoane respective să fie prezentă fizic pentru o verificare mai detaliată a intențiilor și planurilor. Uh, noi am pregătit acest pachet al societăților, al pentru dreptul societăților, pentru a le permite societăților această mobilitate transfrontalieră și ne-am dorit, bineînțeles, să nu creăm aceste portițe de, uh, pentru companiile uh, incorrecte. Nu mai avem timp pentru cash am două solicitări, însă dacă reușiți să puneți fiecare câte o întrebare în 20 de secunde, le putem uh, asculta, doamna Gomes și domnul Lang, doamna Gomes. Mulțumesc, doamnă comisar. Nu e vorba doar despre Malta, ci despre întreaga Uniune Europeană, însă mai e vorba mai ales de Malta, deoarece e ceva ce poate avea repercursiuni peste tot. Industria jocurilor de noroc online e <laughs> un domeniu foarte propice pentru spălarea de bani. Și nu doar Malta, dar Malta are acum și un centru pentru valuta electronică, pentru criptomonede, pentru platformele de criptomonede. Ați discutat despre asta, care sunt implicațiile mm, în ceea ce privește spălarea de bani, domnul Langen. Da, întrebarea mea se referă la calendar. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre directive în legătură cu orientări în legătură cu vizele pentru intrarea în spațiul Schengen. Și doamna unul dintre colegii noștri tocmai s-a referit la acest lucru. Am discutat despre doamna Galiția. Wenn die Leitlinien nu pot să înțeleg de ce procesul de valoare trebuie să dureze până la sfârșitul anului dacă dispuneți deja de liniile directoare în comisie. De ce durează atât de mult? Uh, oui. Doamnă Gomes, ca să vă răspund, bineînțeles că vedem care e riscul legat de industria jocurilor de noroc online. Da, e o tendință <laughs> foarte în creștere și Credem că legislația de combatere a spălării banilor e instrumentul relevant uh, necesar pentru a controla acest sector și de aceea facem presiune asupra Malte pentru a implementa pe deplin legislația și pentru a o pune în practică. Acum, referitor la criptomonede. Nu am făcut asta din cauza Maltei. Uh, Așa cum a spus-o și dumneavoastră, e o tendință paneuropeană, deci cele, aceste monede virtuale sunt din ce în ce mai folosite, e o tendință în creștere, o posibilitate de a, și cu asta vine și posibilitatea de a face abuzuri în ceea ce privește spălarea de bani. Deci de aceea avem un control strict al monedelor virtuale în cea de-a cincea directivă de combatere a spălării de bani și mă bucur că în sfârșit s-a încheiat trialogul și că putem să trecem la punerea în aplicare. Deoarece există mai multe lucruri foarte utile aici, măsuri care vin ca urmare a reacției la amenințările reale de care am aflat odată cu Panama Papers și Paradise Papers și cu cât mai punem cu cât, mai pun, cu cât punem mai uh, repede în practică această legislație, a cincea directivă, cu atât mai bine, cu atât reducem deci pericolul de spălare a banilor prin aceste noi tehnologii și noi monede. De ce durează așa de mult? Probabil e nevoie de mai mult timp. What can I say? Ce pot să vă mai spun? Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, doamnă comisar. Voi trage concluzii spunând că am mai avut discuții pe această temă și în alte comisii. Started earlier. Un anunț din cabina de interpretare. Sunt 21 de zile de când interpreții protestează împotriva condițiilor de lucru impuse. Administrația încă nu ne-a contactat pentru a rezolva conflictul. Din potrivă, după 8 luni de discuții cu Comitetul de Personal, secretarul general are acum o poziție și mai dură. În consecință, nu vom acorda depășiri de program și interpretarea se încheie acum. Mulțumesc! With Commissioner Moscovici, I'd like to thank for that to the Commissioner